Okay, maybe we can take our seats. Vă rog să vă așezați, dragi colegi. And oh, start the committee again. Redemarăm uh, ședința noastră. Avem o întârziere de câteva minute. So, colleagues, we're now moving to um, item. Dragi colegi, am ajuns la punctul 12, pregătirea pentru summitul mondial umanitar. După cum știți, acesta se va desfășura la Istanbul în mai anul viitor. Vom trimite o delegație a comisiei noastre. În septembrie, raportul nostru permanent, Enrique Guerrero, și-a prezentat în fața comisiei raportul, iar în această după-amiază vom vota cele 128 de amendamente sau mai uh, am stabilit și câteva amendamente de compromis. Îi dau deja cuvântul domnului Guerrero, raportorul nostru, pentru a ne prezenta mai multe despre acest raport. Sí, muchas gracias, señora. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Toți cetățenii lumii, chiar și cei care nu au acces la multe surse de informații, devin din ce în ce mai uh, conștienți de faptul că s-au tot uh, acumulat crize umanitare în lume, lucru care reprezintă deja un fapt, este realitatea de astăzi. Iar ea este urmare atât a schimbărilor climatice uh, care duc la o serie de urgențe naturale din cauza, urgențe din cauza catastrofelor naturale și o altă cauză ar mai fi și proliferarea conflictelor și uh, nerezolvarea unor conflicte de multă vreme în desfășurare. Ei bine, având în vedere uh, aceste situații, mare parte determinate de om, uh, numărul de situații umanitare este din ce în ce mai mare. Ei bine, cam toți cetățenii lumii știu acest lucru, iar noi, membrii acestei comisii, avem cu atât mai multe motive să ne dăm seama de această acumulare de crize. În ultimele luni, această comisie, sub conducerea domnului însă s-a ocupat de criza umanitară cauzată de Ebola. Și eu și domnul Zeller am asistat la conferința internațională pentru reducerea riscurilor naturale iar președinta acestei comisii s-a ocupat de educație în crizele umanitare. Rapoartele acestea pe care le-am discutat, care s-au um, referit la um, obiectivele de dezvoltare durabilă, um, de exemplu raportul Stier sau raportul uh, Silva Pereira, de asemenea raportul uh, doamnei McGavin toate au avut niște aspecte specifice care s-au referit la acțiunile umanitare. Așadar, a fost o constantă a activității comisiei noastre în ultimele luni. În toate aceste situații am reușit să găsim o majoritate destul de mare în cadrul comisiei și am reușit să obținem sprijin majoritar în plen. Prin aceasta am exprimat um, vocea Parlamentului vis-a-vis -vis de toate aceste subiecte, probleme și măsuri uh, desfășurate de către acțiunile de către Națiunile Unite sau de către instituțiile europene. Acum e cazul să exprimăm uh, vocea Parlamentului vis-a-vis -vis de summitul uh, mondial privind ajutorul umanitar care va avea loc la Istanbul anul viitor. Comisia Europeană deja și-a exprimat uh, poziția prin uh, comunicarea elaborată, iar Consiliul um, European, la sfârșitul anului acesta sau la începutul anului următor, își va exprima și el uh, poziția și noi trebuie să facem același lucru pentru că vrem să dăm un stimul Consiliului pentru um, ceea ce ar trebui să-și asume pentru a ajuta Comisia la participarea la, această, um, la acest summit și în cadrul negocierilor. În acest context, aș dori în primul rând să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperare și nu doar cooperare, ci pentru participarea activă pe care au avut-o în elaborarea acestui uh, raport. Nu e vorba doar uh, de faptul că grupurile au venit cu 120 de amendamente care au îmbogățit uh, textul inițial, ci Bun, din cele 128 de amendamente, 50 au fost semnate uh, împreună de raportorii din umbră. Așadar, toate acest, cumva toți sunt raportori în egală măsură în acest raport, nu sunt doar raportori din umbră. Și cam 70 de amendamente au fost incluse în uh, amendamentele de compromis. Știu că de multe ori mm, au dat dovadă de deschidere, de flexibilitate, Asta din partea tuturor grupurilor politice. Au încercat să evite pe cât s-a putut uh, acele linii roșii, punctele discutate și au încercat să uh, se axeze pe punctele pe care le aveam în comun. Ca urmare a acestei activități, uh, ca urmare a amendamentelor depuse și ca urmare a participării raportorilor din umbră, raportul a uh, menționat o serie de elemente cheie. Le voi enumera dar pentru că deja membrii le cunosc. Se afirmă din nou principiile umanitare și respectarea drepturilor uh, și legilor internaționale, preocuparea noastră vis-a-vis -vis de respectarea um, legilor umanitare internaționale este din ce în ce mai mare, pentru că sunt din ce în ce mai multe încălcări a acestor principii. Toți avem de-a face cu incidente și tot avem motive de îngrijorare și tocmai de aceea raportul reafirmă aceste principii și respectarea legilor internaționale umanitare. De asemenea, se, me, se menține o poziție în favoarea protecției specifice a grupurilor vulnerabile, unde încadrăm femeile, copiii, persoanele cu disabilități și din ce în ce mai mult persoanele în vârstă, pe măsură ce demografia tot uh, face ca speranța de viață să crească. De asemenea, ne exprimăm pentru tratarea vulnerabilității extreme a persoanelor strămutate și a refugiaților în situații de criză umanitară. De asemenea, acordă un rol de participare mai mare a populațiilor afectate de aceste crize și um, Știm că s-a demonstrat în uh, multe dintre aceste crize umanitare că este esențial ca femeile să participe activ, ca soluție a problemei. De asemenea, ne exprimăm în favoarea um, existenței unei, unui angajament pentru resurse financiare și umanitare destule astfel încât să se sprijine asociațiile neguvernamentale locale și pentru a exista uh, o previzibilitate în ceea ce privește măsurile. De asemenea, cerem uh, ca organizațiile umanitare să fie mai active în procesul de dare de socoteală și să aibă o abordare mai profesională, cumva o implicare și o formare mai, uh, um, mai deplină a personalului. De asemenea, se, se cere flexibilizarea poverii administrative, birocratice, pentru că e greu să tratezi uh, într-un astfel de context uh, rezolvarea crizelor umanitare. De asemenea, cerem Uniunii Europene să dea exemplu în uh, chestiuni cum ar fi eficiența, trasabilitatea și tragerea la răspundere de asemenea să asigure finanțare directă organizațiilor neguvernamentale locale și în toate măsurile sale să dea dovadă de coerență și de eficiență ansamblul amendamentelor reprezintă destul de bine pozițiile exprimate în uh, reuniunile regionale, număr de opt, uh, care s-au organizat pentru pregătirea um, acestui summit mondial. În plus, uh, vreau să spun că am încercat um, la acele puncte care încă reprezentau uh, o problemă între grupuri, era un, un punct de diviziune, e bine, am încercat să găsim un numitor comun, un uh, subiect la care să se alăture toată lumea, încercând să evităm um, ca pozițiile opuse între grupuri să ducă la un blocaj, la o paralizie, uh, la o blocare a raportului. De aceea am uh, convocat o reuniune cu raportorii din umbră pentru a încerca să rezolvăm ultimele probleme pe care le avem uh, referitor la anumite amendamente de compromis. Și cred, uh, cu, cred sincer că trebuie să ne orientăm, să ne axăm pe oamenii pe care trebuie să-i ajutăm acolo unde trebuie să fie ajutați. Trebuie așadar să venim în întâmpinarea oamenilor care au nevoie de ajutorul nostru, de protecția noastră. Trebuie să le respectăm drepturile pentru că în felul acesta ne respectăm pe noi înșine și respectăm principiile noastre, valorile noastre. Atât. Mulțumesc. And thank you very much. So we... Mulțumesc foarte mult. Avem o serie de doritori raportorii din umbră. Începem cu Charles Görens. Oh, no, I, have, I, I shall, um, then Heidi. După care Heidi și Ignacio, aceștia sunt pe lista mea în acest moment. Shall, <coughs> I thought you asked for the floor. Shall, am crezut că ai cerut cuvântul. Da. Aș dori să încep cu o linie roșie pentru noi în acest raport. Este vorba de situația umanitoară în care femeile uh, au o situație deosebit de grea, mai ales în zonele de conflict. Trebuie ca acestea să beneficieze toate îngrijirile de care au nevoie în astfel de condiții și dacă doresc să poată chiar să facă avorturi dacă sunt victime uh, ale violurilor. În acest sens au existat evoluții. Știu că este o chestiune foarte delicată pentru câțiva dintre colegii noștri, dar Crucea Roșie Internațională a adoptat tocmai linia pe care v-am prezentat-o eu adineaur și la fel și Comisia și doamna, astfel, um, și doamna Mogherini este cumva în același sens, pe aceeași poziție. Deci pentru noi reprezintă o linie roșie. Și încă un subiect pe care aș vrea să-l menționez, cu caracter mai general, să spunem. De câteva săptămâni încoace, ba chiar luni, asistăm la un fenomen extrem de îngrijorător. Vă rog să mă scuzați că revin mereu la aceste chestiuni de finanțare, dar multiplicarea aceasta a crizelor deja ne punea o problemă de nedepășit în ceea ce privește finanțarea. Sunt multe conflicte multe crize care deja de multă vreme au atras atenția opiniei publice din întreaga lume, dar care s-au uitat, deși ele rămân în vigoare, de exemplu, crizele din Sudanul de Sud, Republica Centrafricană, Libia și nu mai vorbesc de altele. Ce să mai spun de Siria, Orientul Mijlociu în general și așa mai departe. Știm că în conformitate cu uh, regulile um, um, Comisiei de Dezvoltare Refugiații care vin în țările noastre sau în statele industrializate în general, uh, înseamnă costuri, înseamnă că trebuie să cheltuim bani, iar uh, sumele cheltuite în acest sens sunt eligibile ca ajutoare publice pentru dezvoltare. O serie de state tocmai au anunțat că ajutorul lor public de stat pentru dezvoltare va fi realocat pentru a se putea finanța primirea refugiaților pe teritoriul nostru. Se poate spune că acestea, această abordare este conformă cu cea a Comitetului pentru Dezvoltare când e vorba de cheltuielile pentru primul an. Însă, cum sumele sunt limitate și e principiul vaselor comunicante, ceea ce se va cheltui la noi în statele noastre și uh, uh, planurile care funcționează în statele cu probleme ca asistență conjuncturală nu va mai fi, uh, banii aceștia nu vor mai fi folosit în alte crize. De exemplu, fondul Madat, care ar putea să atenueze situația um, din taberele de refugiați din Iordania, Liban și Turcia, nu primește o finanțare suficientă. Din informațiile pe care le am, dar poate că mai sunt elemente noi uh, care trebuie luate în considerare, abia 1% s-au atins uh, acum câteva săptămâni. Apoi, fondul fiduciar va costa 1,8 miliarde nu sunt bani în plus, sunt bani care vor fi scoși din uh, rezerva Fondului uh, European de Dezvoltare. În plus, 1,8 miliarde vor fi finanțate pe spinarea statelor membre. Deci va fi uh, până la urmă o sumă de 3,6 miliarde care va lipsi din uh, suma totală pentru că nu putem uh, cheltui de două ori. Nu știu care va fi mesajul Uniunii Europene la Istanbul, însă în orice caz dacă încercăm să ne eschivăm, așa cum am făcut-o uh, la Addis Abeba, nu e o situație acceptabilă, o poziție acceptabilă. Uniunea Europeană s-a dus la Addis Abeba la această conferință pentru uh, finanțare cu niște idei care erau deja depășite de situația reală. Deja dinainte de conferință, anumite state anunțaseră că vor scădea cu 40% ajutorul public pentru dezvoltare. Nu vorba de un singur stat, ci mai multe. Și în plus, uh, la toate aceste situații se adaugă și criza refugiaților și cred că până la urmă vom fi în mai puțină măsură să tratăm crizele. Dacă nu cumva facem un, un mare efort, o dorință politică uh, um, puternică de a aloca mai multe fonduri. În plus, trebuie să ne mai gândim la fonduri, cum ar fi cel uh, pentru uh, tuberculoză și malaria. Va fi nevoie de uh, mai multe fonduri. Dar nu știm încă de unde uh, vor veni. De câte ori va trebui să uh, dezbrăcăm un sfânt ca să ne îmbrăcăm pe altul. Trebuie să fim uh, um, elementul de sprijin pentru comisie și vedem că până la urmă există o diferență mare între uh, statele care cumva doar în aparență vor să facă ceva, dar voința, dorin, voința politică nu este acolo. Ca să nu mai vorbim că aceste crize sunt cu un caracter existențial pentru Uniunea Europeană, vorbesc de criza refugiaților, pentru că trebuie și acolo să găsim un uh, front comun. Cred că dacă ne-am împărțit, sarcina ar fi suportabilă criza pentru toată lumea. Acum, având în vedere ultimele evoluții, trebuie să ținem cont de situațiile cu care ne confruntăm și am încredere uh, în colegul Guerrero că va face o treabă foarte bună în calitatea sa de raportor permanent pentru a tematiza această chestiune și trebuie să îl sprijinim în abordarea sa. Cred că a venit vremea să să um, încercăm să sprijinim foarte bine, să scuturăm un pic situația, pentru că nu trebuie să fim așa într-un consens uh, slăbuț, uh, um, așa cum uh, s-a întâmplat până acum în cadrul G7. Trebuie să fim mai fermi în pozițiile noastre și să nu lăsăm să treacă această ocazie pe care o vom avea în viitorul apropiat pentru a tematiza această chestiune. Mulțumesc foarte mult. Acum Heidi Hautala și apoi uh, Ignațiu și apoi Davostir. Uh, Mulțumesc. Raportorul um, a făcut um, a redactat un document cu care putem fi de acord. Însă există această linie roșie la care s-a referit și domnul Görens, compromisul 14, vorbește despre interpretarea dreptului internațional umanitar în situații în care femei și fete sunt violate într-un conflict sau într-un război. Este un, este un subiect foarte important și nu este vorba de opiniile noastre. Este vorba despre respectarea dreptului internațional umanitar. Fetele și femeile violate în război suferă incredibil de mult, iar consecințele sunt cât se poate de grave. Să negăm toate serviciile de uh, sănătate și sănătatea reproducției, inclu, inclusiv uh, uh avortul, nu, nu este corect doamna înalt reprezentant, Mogherini uh, și comisarul Stilianides, mă scuzați, um, în uh, scrisoarea lor către o serie întreagă de parlamente urmează aceeași linie. Deci, compromisul 14, din punctul de vedere al grupului nostru, ar trebui să fie uh, prevăzut în forma în care a fost adoptat la reuniunea raportorilor din umbră din Strasburg. În plus, cred că există și un argument pentru ca comisia noastră să se implice în dezbaterea mai largă a faptului că dreptul umanitar internațional nu este respectat în ziua de astăzi. Putem să ne referim numai la bombardarea spitalelor din Yemen, din Siria, din Afganistan. Nu mai sunt cazuri izolate. Sunt un semn grav că dreptul internațional umanitar și Convenția de la Geneva sunt încălcate în mod sistematic. Sper că mai ales acum că vorbim despre primul summit referitor la ajutorul umanitar, să putem și să analizăm situația dreptului internațional umanitar. Mulțumesc, Ignațio Corau. Mulțumesc. Am să încep prin a-l felicita pe raportor uh, pentru uh, munca depusă la acest uh, raport. Există, a existat o cooperare foarte bună între raportorii din umbră. Trebuie să spun, la fel ca și Charles Gerrand și Heidi Hautala, că și noi avem aceeași linie roșie la compromisul 14. După cum spuneam, este drept umanitar internațional. Nu este vorba de opinii uh, despre religie sau alte lucruri despre care mai dezbatem uneori. Este vorba despre drepturi fundamentale. Este ceva ce nu se discută sau nu, nu mai trebuie dezbătut. Deci sper să mm, cădem de acord aici. Trebuie să vă spun că în acest uh, raport consider că există o opțiune Bun, avem aceleași capacități militare pot fi uh, folosite pentru ajutor umanitar uh, și să folosească mm, logistica pentru coordonare și așa mai departe. Deci mai multă, mai puțină armată, mai, multă, mai mult ajutor uh, umanitar. Am depus o serie de amendamente în acest sens. Ne-am concentrat și asupra uh, Uh, persoanelor uh, cu dizabilități, a vârstnicilor, celor mai vulnerabili. Mulțumesc, Davos Stier. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, raportorul din umbră PPE nu poate fi prezent astăzi și în calitate de coordonator al grupului PPE aș dori să îi mulțumesc lui Enrique pentru munca depusă și pe care o depune în continuare, face tot ce poate pentru a uh, prelua cât mai multe uh, opinii. Am înțeles că există linii roșii din uh, diferite um, din partea diferitelor grupuri încercăm să ajungem la un acord. Grupul PPE consideră că am dori să, să avem, să, ca acest raport atât de important să fie, uh, să fie adoptat. La reuniunea raportorilor din umbră de la 12.30 uh, va veni raportarea noastră din umbră. Doamna președinte, da, mă adaug și eu pe lista de vorbitori. Uh, aș dori să îl întreb pe Enrique referitor la poziția UE în negociere. Am discutat cu unele ONG-uri care lucrează pe insula Lesbos și mi-au spus avem o criză umanitară în interiorul Uniunii Europene acum. Însă OCA, um, cooperarea umanitară, nu funcționează în, uh, în interiorul Uniunii Europene. Uh, există lipsă de coordonare în interiorul Uniunii Europene. ONG-urile lucrează, dar statele membre nu se coordonează. Mă întreb uh, dacă acest uh, subiect a fost abordat, am să dau și cuvântul Comisiei pentru a ne vorbi despre asta. Nu suntem obișnuiți cu crize umanitare pe teritoriul nostru, dar cum vom răspunde dacă ni se spune că uh, noi nu suntem în stare să să ne coordonăm la noi. Uniunea Europeană nu poate coordona pe propriul uh, teritoriu. Și oamenii ne vor întreba, bun, la voi acasă ce faceți? Nu vă descurcați uh, prea bine. Se pare că ajutorul nu este foarte bine coordonat. Mă întreb dacă Comisia este la curent și dacă are planuri de a găsi o soluție pentru asta mari ONG-uri uh, care lucrează la fața locului mi-au vorbit despre asta. Nu mai văd alți uh, vorbitori uh, înscriși la cuvânt. Avem o reprezentantă a DG ECO. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Și noi sprijinim munca Parlamentului la acest raport și, după cum spunea și domnul raportor, Comisia s-a exprimat deja, iar acum Consiliul lucrează la concluziile Consiliului și, bineînțeles, raportul Parlamentului uh, va juca și el un rol important. În ceea ce privește coordonarea la nivel intern și imaginea noastră față de alți parteneri înainte de uh, Uh, summit. Suntem conștienți, bineînțeles. Uh, trebuie să fim, înainte de Istanbul, credibili la nivel extern cât și intern. Discutăm cu statele membre pentru a asigura coerența în, uh, răspuns, în reacția noastră internă și ne, măsurile care trebuie luate înainte de summit. Ideea cu summitul era de a se crea un parteneriat global care include pe toată lumea, <laughs> inclusiv pe noi. Uh, existat o discuție uh, la Consiliul uh, Ministrilor de Afaceri Externe și pentru Dezvoltare. S-a discutat despre, un, despre summitul umanitar. A existat un foarte mare interes. Majoritatea statelor membre au, inter, au intervenit și și-au exprimat uh, dorința ca acest summit să fie un succes. Este un bun punct de plecare, să folosim acest impuls uh, astfel încât să mergem la Istanbul dând un exemplu. Mulțumesc, domnul raportor Guerrero Salom. Da, mulțumesc. Aș dori să le mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră. Bun, domnul Sir nu este raportor din umbră, dar e ca și cum ar fi fost. Mulțumesc și Danui așadar pentru comentariile cu privire la acest subiect. Acum, revenind uh, la reuniunea pe care am convocat-o la 12 și ceva, um, îmi dau seama că marja de manevră este foarte limitată, dacă există. Deci, până la urmă, cred că nu avem decât să ne urăm mult noroc unii altora și să votăm astăzi cu conștiința ușoară, să încercăm să cooperăm pentru ajutorul umanitar în lume a, a apărut subiectul pe care l-a menționat domnul Görens. A vorbit despre o expresie din uh, franceză, să dăm un coup de gueule, să dăm așa un picior, un impuls, să tragem un semnal de alarmă, să spunem, să scuturăm un pic lucrurile cu privire la finanțarea internațională, pentru că, de fapt, tot anul acesta, pe întreg parcursul tău, am tot avut summituri internaționale, însă în capitolul referitor la finanțare, la fiecare dintre acestea, rămâne cumva nedefinit. Așa că ceea ce a spus domnul Görens este evident, necesitățile de finanțare sunt din ce în ce mai mari. Cred că trebuie să mă refer la trei um, subiecte pe care le-a tratat și dumnealui și pe care putem să le discutăm și noi în uh, raportul nostru. În primul rând, nu putem să acceptăm ca noile nevoi de finanțare să fie tratate utilizându-se resursele pe care Uniunea Europeană deja le-a alocat pentru alte nevoi. Deci nu putem să folosim Fondul European de Dezvoltare pentru a veni în întâmpinarea altor nevoi decât cele care au fost menite să fie acoperite prin acest fond. În al doilea rând, trebuie să continuăm să avem poziții, să um, elaborăm pozițiile acestei comisii de acum și până la summit. Deci, dacă Uh, s-ar aproba raportul acesta în uh, decembrie în Parlamentul European, până în mai, uh, prin diferite inițiative, întrebări parlamentare, poate chiar vreo rezoluție la un moment dat într-o plenară a Parlamentului ulterior, ar putea să trateze din nou acest apel la Consiliu, la Comisie, vis-a-vis de acest subiect. Și Bun, nu trebuie să repetăm efortul uh, de negociere dacă să abordăm o, vreo inițiativă sau alta. Acum, mai spunea și Linda un lucru. Mâine începe summitul de la Valeta, în care se vor reuni Uniunea Europeană și Uniunea Africană. În acest moment, perspectiva noastră um, către Africa, um, abordarea noastră este destul de călduță. Avem mm, alte probleme legate de Orientul Mijlociu, Irak, Siria sau, mă rog, mai sunt și probleme din, um, din partea de sud a Mediteranei, uh, Libia și toate celelalte state care au avut primăvara arabă, dar nu trebuie să uităm că situația din Africa, mai ales în Africa subsahariană, este foarte gravă. Sunt tot felul de crize umanitare, crize de persoane strămutate, situații de război, care sunt la fel de grave, dacă nu mai grave, înainte, ca înainte de declanșarea acestor crize umanitare care au ajuns și în interiorul Uniunii Europene. De aceea, trebuie să înțelegem că suntem uh, confruntați cu o înmulțire a acestor crize care implică angajamente noi. Nu putem să le rezolvăm mutând pur și simplu banii de la angajamente mai vechi la angajamente mai noi. Deci sunt de acord cu ce a spus domnul Görens și trebuie să vedem uh, și noi, împreună cu președinția acestei comisii, ce inițiative să mai avem pentru a atrage mai mult atenția asupra acestor uh, schimbări. E adevărat că situația este destul de neclară, pentru că structura noastră este gândită astfel încât să vină în ajutorul unor crize umanitare în afara frontierelor noastre. Și, de fapt, în acest moment, atenția noastră este ocupată aproape în întregime de soluționarea cum putem și noi, mai bine sau mai puțin bine, a crizelor care sunt în interiorul frontierelor europene. Deci trebuie să încercăm să uh, tratăm cu fermitate toate aceste probleme. Atât, cred că nu mai pot să mai spun altceva. Mulțumesc. Uh, vă amintesc că mai târziu astăzi, ultimul punct de pe ordinea de zi este un schimb de opinii pentru pregătirea conferinței părților în domeniul schimbărilor climatice uh, și finanțarea în acest domeniu. Mai mulți uh, colegi au solicitat asta. Vom avea un schimb de opinii cu Comisia. Uh, este vorba de fonduri, adiționalitatea acestora, cum finanțăm, toate aceste lucruri vor fi menționate. Iar în ceea ce privește chestiunile de securitate în uh, Africa avem o audiere în comisie pe acest uh, subiect, inclusiv uh, Cornul Africii. Da, ne vom referi la Etiopia și la alte țări. S-ar putea să ne, ar trebui să ne gândim și la plen și la alte tipuri de declarații pentru că aceste subiecte să nu fie uitate când vorbim despre criza refugiaților din Europa și migrație. Bun, în această după-amiază lucrăm, votăm acest raport. Succes la reuniunea raportorilor! Mulțumesc, dragi colegi! Acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Um, cred că va fi unul mai um, scurt, um, Expo de la Expo Milano, să hrănim planeta, energie pentru viață. Eu cu doamna Hautala, Naza Zaporska și domnul Frunzulica am fost în numele acestei comisii. Expo, expoziția universală are loc odată la 2 ani iar comisia noastră a fost uh, invitată în mod special pentru că tema acestui an a fost să hrănim planeta energie pentru viață. În zilele în care am fost acolo se punea accentul pe securitatea alimentară. În 16 octombrie, vineri, a fost Ziua Internațională a Alimentației și Ban Ki-moon s-a adresat unei audiențe, unui public uh, enorm Um, alcătuit și din miniștri, deci la nivel înalt, referitor la securitatea alimentară. S-a, noi am, s-a organizat și un eveniment uh, spe, um, specializat. Um, ne-am bucurat să-l avem alături de noi pe primul președinte ales în mod democratic din uh, Timor-Leste, A fost um, o mare onoare să îl întâlnim, uh, nu numai că a jucat un rol esențial în țara sa, prin faptul că a creat structuri democratice uh, și a luptat împotriva ocupației indoneziene, dar uh, este și o persoană extraordinară, foarte uh, care emană bunătate uh, și a fost oricum o prezență foarte plăcută a discutat unele dintre chestiunile practice um, de a fi președinte al unei țări în curs de dezvoltare. Um, um, de exemplu, exploatarea petrolului și gazelor din țara sa. Și unii studenți au pus întrebări pe acest subiect. Trebuie uneori să fie relocate întregi comunități uh, pentru a Uh, face, face loc acestor exploatări. Deci a fost o discuție interesantă uh, acești studenți din, uh, cu acești studenți din Veneția. Am ascultat și mărturia doamnei Danaciu Tegen, o, o um, mic agricultor din Etiopia. Studenții au fost surprinși să afle că majoritatea fermierilor în țările în curs de dezvoltare sunt femei și femeile sunt cele care trebuie să se asigure că familiile sunt hrănite și nu numai. O discuție foarte interesantă, după cum spuneam. În a doua zi am participat la summitul la nivel înalt și am vizitat um, standurile diferitelor țări. A fost interesant să vedem uh, standurile diferitelor țări, pentru că erau vorba de durabilitate, era vorba de durabilitate și de legătura cu obiectivele de dezvoltare durabilă, despre uh, cum ar trebui să avem uh, sisteme bazate pe un circuit închis. Pavilionul francez, italian, britanic uh, au tematizat acest lucru. În general, a fost o misiune bună. Mulțumesc secretariatului pentru că a fost foarte bine organizată. Cred că va fi o bază bună pentru raportul pe care îl vom redacta în următoarele uh, luni referitor la uh, securitatea alimentară în Africa, raportor fiind doamna Maria Hoibruck. Cred că va fi un raport care va veni în momentul potrivit. Nu știu cine a mai fost, poate Doru sau Hedi. Da, cred că ați, uh, prezent, ați prezentat uh, foarte bine participarea comisiei noastre în dezbatere în ceea ce privește, cred că mai ales discuțiile privind um, drepturile la pământ, la teren și accesul la teren um, au fost foarte interesante și sunt foarte importante. Bineînțeles că raportul Hoibuch Buch, um, este un uh, element, dar uh, asta are de-a face și cu utilizarea durabilă și transparentă a resurselor naturale. Și uh, cred că putem pune asta într-un context uh, mai larg. Doru, de, dorești să adaugi ceva? Thank you very much. Uh, <clears throat> in fact, your presentation... Mulțumesc. Prezentarea noastră a fost foarte cuprinzătoare. Aș dori să adaug un singur lucru. Având în vedere aprovizionarea cu alimente a planetei noastre în viitoarele noastre rapoarte uh, și documente ale Parlamentului European, propun să facem o legătură între alimentație și apa potabilă. Este important să le legăm pe ambele, pentru că uneori, în anumite cazuri, în anumite țări se vor uh, confrunta cu lipsă de apă înainte de uh, probleme în domeniul alimentației. a președinte, da, într-adevăr, dezbaterea privind schimbările climatice pe care vom duce în această după-amiază joacă un rol și aici. Foametea de multe ori este cauzată de secetă și trebuie să vedem cum se întâmplă că se repetă aceeași situație. Știm că se va repeta și totuși nu putem să împiedicăm astfel de situații. Domnul Zacheo, din partea Comisiei? Nu este prezent? În regulă, dragi colegi, vă mulțumesc uh, foarte mult, uh, așteptăm cu nerăbdare uh, raportul Hoibuch și dacă mai ai propuneri, Hedi, putem discuta la coordonator. Bun, trecem la punctul 14. Uh, Implementarea uh, și analizei strategia, strategiei UE Asia Centrală. Raportor este domnul Șeflin. Îi dau cuvântul. I think that Mr. report is uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt câteva aspecte pe care poate avem să le adăugăm la raport, care nu sunt acum acolo. Am înțeles că traducerile încă nu sunt gata. Așa este? Avem versiunea în engleză, pentru că în engleză am și scris raportul, însă nu cred că avem deja traducerile. Și cred că ar trebui să avem variantele traduse, pentru că nu toată lumea vorbește engleză. Doamna președinte, vom verifica. Până când terminați prezentarea, o să avem și un răspuns. Raportorul. Un lucru pe care trebuie să-l înțelegem când vorbim de Asia Centrală este că țările de acolo sunt foste colonii. Și în perioada sovietică, Dezvoltarea a fost făcută astfel încât să servească interesele sovietice, nu interesele proprii. Sunt țări foarte îndepărtate. Dacă nu mă înșel, durează cam patru ore să ajungi în Kazakhstan și este o țară deșertificată complet. Și de aici apar tot felul de probleme. Loialitatea față de fosta putere imperială, respectiv fosta Uniune Sovietică, acum Rusia, încă există. În Kazakhstan, între 30 până la 40 din populație, <clears throat> mai ales în nordul țării, este o populație formată în urma ocupării sovietice. Există și unii care spun că acolo, de fapt, este teren rus și care trebuie anexat Rusiei. În orice caz, cert este că există dependență față de Rusia. Țara depinde foarte mult de banii pe care lucrătorii plecați în Rusia îi trimit acasă. În Tajikistan, de exemplu, peste 50% din PIB vine din Rusia. E o cifră copleșitoare. Evident că există și interese strategice ale Rusiei în zonă, dar, dată fiind apropierea de Afganistan, și interese americane în zonă. Așadar, sunt multe puteri implicate într-un joc geopolitic. Sunt interese geopolitice, însă bineînțeles că de fapt totul se reduce la materii prime. Este o zonă foarte bogată în materii prime. China avea de mai de mult interese economice acolo și nu cred că a renunțat la ele în totalitate. În ceea ce privește relațiile în regiune, sunt foarte mulți factori în joc. Granițele au fost trasate de fapt de Stalin și ele nu corespund granițelor reale, teritoriale sau de limbă și de cultură. Nu există nicio rezoluție eficientă în, potri, în privința conflictelor din regiune, ceea ce bineînțeles că servește intereselor Rusiei. Cu cât zona este mai dezbinată, cu atât Rusia își poate atinge interesele acolo. Uzbekistan este din ce în ce mai mult o putere regională, ceea ce nu convine celorlalte țări. Apoi avem problema legată de resursele de apă. Dacă vă uitați la o hartă și comparați harta cu o hartă de la începutul secolului 20, veți vedea că au avut loc foarte multe schimbări. Resursele de apă au fost folosite excesiv. Schimbările climatice au un efect dezastruos în Asia Centrală, la fel ca în alte zone ale lumii și nu sunt eu mare expert, însă am înțeles că ne putem aștepta și la un cutremur major în viitorul apropiat în Tashkent a fost, mi se pare, un astfel de cutremur la începutul anilor 60. În ceea ce privește schimbările de ordin politic, se fac eforturi, însă progresul spre statul de drept și pe un sistem de justiție sunt foarte lente. Vorbim de niște țări unde funcționează sistemul de clan, relațiile de familie până la a avea de gradul al șaptelea. E un sistem complet diferit de ceea ce avem în Europa. Așadar, și conceptul de cetățenie va fi extrem de diferit de felul în care noi îl înțelegem aici, în Europa. Nu înseamnă că nu poate fi format și formulat un astfel de concept, doar că el va fi diferit. Bineînțeles că toate acestea au legătură cu corupția. Oamenii care favorizează membrii familiei înainte celorlalți <clears throat> este o situație care va duce automat la corupție. Așadar, după cum vedeți, situația nu e roz deloc. Uniunea Europeană sprijină zona. Înțeleg că în zonă există și probleme cu copiii care sunt trimiși la muncă, pe plantațiile de bumbac, de exemplu. Nu știu câte informații avem despre situație. Însă categoric e ceva ce trebuie să avem în vedere. Așadar, iată o prezentare foarte de ansamblu asupra situației de acolo. Doamna președinte, domnul Zeller a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru proiectul său de raport. Este un raport foarte puternic concentrat pe trecut și pe viitorul uh, statelor din Asia Centrală, însă îmi lipsește puțin um, dimensiunea de politică de dezvoltare. Cred că ar trebui să o, să o adăugăm aici. Regiunea Asiei Centrale nu este lipsită de interes pentru noi. Este importantă din punct de vedere geopolitic între Afganistan, China, Rusia și Iran. Și abordarea noastră este diferențiată. În ultimele șase săptămâni am avut posibilitatea de a fi prezent uh, cu delegația Parlamentului odată în Tajikistan și în Kajikistan și la uh, observația, observarea alegerilor uh, cârgâze, iar aici situația este foarte diferită. Uh, ca să spun așa, în unele zone există, în unele, din, um, unele dintre aceste guverne sunt, să spun așa, autoritare. Există um, de exemplu, în Kazahstan și Turkmenistan, aceste uh, două țări, uh, de fapt, sunt excluse din uh, anumite ajutoare ale, din, oferite de comisie. Țările au ajuns la un nivel de dezvoltare care le stabilește la un nivel mediu superior. Turkmenistanul este un stat cât de cât închis, practic nu poți să intri, dar având în vedere populația redusă și uh, rezervele mari de petrol, nu renunțăm uh, <clears throat> complet la uh, intervențiile noastre, dorim să finanțăm uh, proiecte în domeniul educației. Uh, sprijină asta și ne, asta ne va oferi și un acces la tineri. Mai ales în uh, Tajikistan, Uzbekistan, uh, există foarte multă sărăcie în continuare. Um, colegii, colegul Flynn a spus în Tajikistan uh, situația este gravă, 15% din uh, PIB sunt uh, banii trimiși acasă de către cei emigrați. În plus, există problema securizării graniței cu Afganistanul. Uniunea Europeană uh, finanțează uh, formări pentru lupta împotriva drogurilor și așa mai departe. În ciuda faptului că Kazahstanul și Turkmenistanul uh, nu mai sunt finanțate prin fonduri de ajutor umanitar, însă, în total, fondurile au crescut pentru tre- cele trei țări rămase cu 60%, la Tajikistan chiar cu 80%. Putem dezbate pentru ce vor fi folosiți uh, banii, va trebui să fim atenți uh, astfel încât banii să ajungă unde trebuie, astfel încât fondurile să contribuie la stabilizarea acestor uh, țări și să nu ajungă în buzunarele guvernanților, pentru că acolo corupția este la toate nivelurile, Și este, da, unul dintre, una dintre relele cu care oamenii trebuie să lupte cel mai mult acolo. Da, deci asta cred că putem să adăugăm la cele spuse de colegul uh, Schöpflin. Um, mulțumesc. Mulțumesc. Eu o îl înlocuiesc pe Aneli, Anelind, care nu poate fi astăzi prezent. În primul rând, mulțumesc pentru acest proiect de raport. Aș dori să mă refer și eu la cele spuse de colegul Țelăr avem o descriere extinsă a situației, a, ev a evoluției, foarte necesare, dar cred că trebuie să ne concentrăm asupra uh, punctelor pentru care suntem noi responsabili ca comisie. Toate țările despre care vorbim în urmă cu 25 de ani nu erau uh, pregătite pentru independență și mai suferă și în ziua de astăzi uh, de pe urma acestui fapt chiar dacă unele au făcut progrese. Cu atât mai bine că putem uh, să ne concentrăm asupra celor trei state rămase, Kyrgyzstan, uh, Tajikistan uh, și sper că în acestea putem sprijini ONG-urile și să avem o politică durabilă care să nu uite nici agricultura și uh, problema aprovizionării cu apă. Aprovizionarea cu apă uh, are un potențial de conflict, mai ales între Uzbekistan și Tajikistan. Uzbekistanul uh, refuză să coopereze și asta din cauza că Rusia, dar și China și Statele Unite au un interes foarte mare via Afganistan. Deci ar fi bine dacă am putea să prevedem aceste elemente. Consolidarea statului de drept și o politică durabilă de dezvoltare care să abordeze și chestiunea apei pentru că există un potențial de conflict aici. Trebuie să ne concentrăm uh, și pe Tajikistan. Aici există um, instabilitate la nivel intern, uh, în legătură și cu uh, problemele economice, sunt foarte mulți lucrători în Rusia, dar cum prețurile la petrol au scăzut acolo, ei câștigă mai puțin, deci pot să trimită mai puțin bani acasă. Situația este dificilă și poate deveni foarte periculoasă dacă nu, dacă nu facem ceva pentru a o îmbunătăți. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. cât că prezentarea avizului de către raportor are într-adevăr o abordare istorică asupra acestei zone extrem de importante. Noi am venit cu câteva amendamente care reflectă și ceea ce au spus antevorbitorii mei. Am vrea ca aspectele de politică de dezvoltare să fie mai bine reflectate și să vedem ce poate face efectiv Uniunea Europeană în zonă. Însă, proiectul de raport prezentat de domnul Schöpflin deja conține foarte multe aspecte importante. Aș da un exemplu, gestionarea durabilă a resurselor de apă în zonă. În Tajikistan și Uzbekistan Situația a atins aproape dimensiunile unui război din cauza lipsei acestor resurse și mă întreb, într-adevăr, care va fi efectul schimbărilor climatice acolo. Am văzut cum pe munți înalți de 6.000 de metri zăpada se topește, ghețarii se topesc. Deci nu știm ce se va întâmpla în următorii 5 ani sau în următorii 10 ani. Sunt aspecte pe care trebuie să le luăm mult mai mult în calcul și trebuie să încercăm să facem ca autoritățile din zonă să conștientizeze acest pericol al schimbărilor climatice, în special în ceea ce privește gestionarea resurselor de apă pentru că, așa cum am spus, conflictele pot escalada și se poate ajunge la război. Ați vorbit și despre banii pe care muncitorii migranții îi trimit înapoi acasă și, într-adevăr, aceste țări depind foarte mult de aceste resurse financiare. Și de aici decurg câteva consecințe negative asupra structurii sociale pe care și domnul Schöpflin le-a menționat. De exemplu, Finlanda sprijină accesul la justiție pentru femeile care au rămas acasă în timp ce bărbaților au plecat la muncă în alte țări. De multe ori, cuplurile nu sunt căsătorite din punct de vedere legal și atunci, în momentul în care bărbatul pleacă, femeia rămâne fără niciun fel de formă de protecție socială. Vedeți așadar că sunt uh, subiecte destul de complexe. Din câte știu eu, țările din zonă sunt încă destul de legate de Rusia și de multe ori influența Rusiei se manifestă negativ. Trebuie să facem în așa fel încât tinerii să beneficieze de învățământ de calitate. Vedem că extremismul violent apare din ce în ce mai mult în zonă, așa zisul stat islamic câștigă teren și el în Asia Centrală. Trebuie să analizăm modul continuu în care putem sprijini financiar țări precum Tajikistan și Kyrgyzstan. Trebuie să avem în vedere criterii legate, de exemplu, de progresul reformelor și al măsurilor de sprijinire a justiției. Din punctul de vedere al dezvoltării, subliniem importanța inițiativelor care au în vedere o utilizare mult mai durabilă a resurselor naturale. Mă bucur foarte mult să văd că se fac eforturi pentru transparența industriei extractive și trebuie să o promovăm cât mai mult în zonă. De asemenea, trebuie să avem în vedere caracterul netransparent al modului în care sunt folosite bugetele publice în aceste țări. Apoi, și mă refer în special la Uzbekistan, nu primim răspunsuri deloc satisfăcătoare de la guvernul uzbek în ceea ce privește uh, eforturile de a combate folosirea copiilor la muncă agricolă pe plantațiile de bumbac. Aș concluziona spunând că am vrea să vedem și noi mai multe aspecte legate de politica de dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că proiectul de aviz al domnului Schöpflin e un foarte bun punct de plecare. Aș vrea și eu să subliniez aspectele legate de politica de dezvoltare. Am înaintat trei amendamente. Primele două subliniază tradiția legăturilor de cooperare între statele din Asia Centrală. E important să ne folosim de aceste legături existente pentru a promova dezvoltarea în zonă. Apoi, trebuie ca politicile de dezvoltare ale Uniunii Europene să fie coerente în zonă. Facem apel și pentru o cooperare strânsă cu Statele Unite. Acum câțiva ani în Finlanda am lansat un program de dezvoltare pentru fostele state sovietice și acolo erau incluse și toate aceste țări din Asia Centrală. Noi încă lucrăm acolo și știu că și alte state membre sunt prezente în zonă. Iată ceva ce Uniunea Europeană poate folosi. Avem, desigur, un parteneriat politic de dezvoltare durabilă cu Statele Unite. Ne putem folosi și de acest instrument în activitatea noastră din Asia Centrală. Propun de asemenea să adăugăm apelul de cooperare strânsă cu alte organisme la nivel mondial, precum Banca Mondială, de exemplu. Sper să sprijiniți aceste trei amendamente. Domnul Görens. Vă mulțumesc. Din punctul de vedere al dezvoltării, putem vorbi despre aplicarea principiului diferențierii. Vă aduc aminte că anumite țări depind de modul în care noi aplicăm principiul subsidiarității pe care îl susținem, desigur, la nivelul Parlamentului. Care este impactul aplicării principiului solidarității? Am să explic anumite boli, cum este, de exemplu, tuberculoza, continuă să fie răspândite în fostele republici sovietice. Este o problemă care afectează grav sănătatea din țările respective. Știu că aplicarea principiului subsidiarității nu ne lasă să mai intervenim în acest domeniu. Combaterea bolilor precum tuberculoza și malaria se lovește de această problemă. cum putem să abordăm această problemă, cum putem să o integrăm în strategia noastră. Cred că sănătatea ar trebui să fie un interes comun pentru noi toți. Și l-aș întreba pe raportor dacă, după ce ascultăm și poziția comisiei, ar fi de acord să includă un amendament în acest sens. Știu că organizațiile internaționale ar vrea să intervină, însă nu mai pot face asta pentru că nu există nici resurse alimentare suficiente în zonă. Mulțumesc. Joachim, ai cuvântul și apoi domnul Luca. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und entschuldigen Sie bitte, dass ich ähm, wegen einer... Mulțumesc, doamnă președinte, um, și îmi cer scuze pentru întârziere. Câteva puncte pe scurt referitoare la vizul pe care dorim să îl formulăm, la opinia pe care trebuie să o formulăm. Cred că ar trebui să fim mai specifici în ceea ce privește problemele din Asia Centrală. Mult din uh, proiectul de raport deocamdată este destul de uh, Uh, general și se bazează pe evoluții istorice care, bineînțeles, sunt interesante și au de-a face cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, dar uh, poate nu sunt atât de importante pentru politicile Uniunii Europene. Cred că avizul ar trebui să se bazeze sau să, re, să se refere mai ales uh, asupra dezvoltării economice. Avem de-a face cu state care de-a lungul mai multor ani în primul deceniu al secolului 21 au profitat de pe urma creșterii la materii, prețurilor la materiile prime și începând cu 2013 uh, se confruntă cu o înrăutățire a condițiilor pe aceste piețe. O înrăutățire care s-ar putea dovedi a fi destul de durabilă dacă, duci, dacă ne uităm și la faptul că activitatea economică uh, se slăbește și în China și asta duce la o scădere a cererii și de materii prime. Este o problemă pe care ar trebui să o numim în acest aviz. Încă un element este că constatăm că, în ciuda marii rate de creștere, există o gravă problemă cu sărăcia în aceste țări, există probleme cu inegalitățile, crescânde în aceste țări. Domnul Gărăn s-a referit uh, la chestiunile de sănătate. Acestea se reflectă și în speranța de viață, mai ales în țările mai dez- și în regiunile mai dezavantajate și mai sărace, în care trăiesc aproape, în, aproximativ 80% din populație trebuie să fie preocuparea politicii de dezvoltare să permită această dezvoltare și în zonele montane, de exemplu, unde, de unde foarte mulți uh, părăsesc zonele, mai ales bărbații, ceea ce face ca femeile să rămână singure în condiții care le face care le permit cu greu să-și uh, câștige traiul. Un element al politicii de dezvoltare a Uniunii Europene ar trebui să fie consolidat, și anume integrarea regiunilor în aceste state și accentul pus pe transport și infrastructură, astfel încât regiunile dezavantajate din aceste state să poată fi legate mai bine uh, de evoluțiile pozitive din punct de vedere economic, care de cele mai multe ori au loc în orașe. Acest lucru ar însemna că serviciile de transport uh, sunt uh, prestate și de uh, uh, întreprinderi mici și mijlocii, ceea ce ar permite o evoluție a acestui sector economic. Acestea ar fi observațiile mele. Deci uh, dorința mea este să, fie, să fim mai specifici în acest aviz. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Zeleve, să adauge ceva. Uh, da. Uh, mă voi referi și eu la cele spuse de domnul Gerrans. Ajutorul de dezvoltare pentru cele trei țări este folosit mai ales în agricultură și în gestiunea apei, sănătate și educație. Acești trei piloni. La sănătate ați uh, spus pe bună dreptate că între timp uh, boli care au fost eliminate la noi uh, riscă să se întoarcă la noi prin aceste țări. Abordarea, este nevoie de o altă abordare. Până acum s-au finanțat proiecte de sănătate care uh, Uh, tratau, de exemplu, uh, efectele consumului de droguri, însă nu s-a uh, abordat faptul că o persoană care se droga probabil avea și alte boli, cum ar fi tuberculoza. În plus, sistemul de sănătate din aceste țări este foarte predispus la corupție. Deci trebuie să ne asigurăm că acționăm în mod adecvat. În general, Știm cât de critici suntem față de uh, guverna, guvernările de la fața locului. Ideea este că aceste guverne, în același timp, pentru uh, a, scăp, a, se, a evita puțin influențele țărilor din, din jur, uh, sunt foarte motivate să coopereze cu Uniunea Europeană. Suntem uh, înaintea, suntem înaintea unui, semnarea unui acord cuprinzător de liber schimb cu uh, Kazakhstanul, de exemplu. Însă, domnule Luche, aceste țări, uh, Kazakhstan și Turkmenistan, au uh, materii prime, dar altele, celelalte nu. În celelalte mm, nu este posibil, o, uh, posibil un export de materii prime, este posibil ca problemele să se înrăutățească. În plus, 5 milioane de lucrători din Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan sunt în Rusia, care au participat până acum la întreținerea familiilor lor și acum nu mai pot face asta. Și dacă nu se întâmplă ceva, în curând ei vor bătea la ușa noastră. Majoritatea Um, există și o problemă că în rândul acestora um, există recrutări din partea ISIS și asta creează probleme. Um, ministrul de externe Kerry a, fost, asta a petrecut o zi întreagă în Tajikistan și a discutat uh, cu oamenii. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul înapoi raportorului, am să le dau cuvântul celor de la Comisie și de la EF. Doamna de la SAE. Cred că felul în care sunt abordate programele de dezvoltare în zonă s-au schimbat puțin, poate ne puteți da câteva detalii și apoi dau cuvântul reprezentantului DGDEFCO. Întâi, reprezentanta SAE. Vă mulțumesc. Într-adevăr, din punctul nostru de vedere, Asia Centrală este foarte importantă un element important care a fost menționat este introducerea principiului diferențierii, pentru că, într-adevăr, situația diferă foarte mult de la un stat la altul în zonă. Partenerii noștri din Asia Centrală doresc să se diferențieze de celelalte țări din Asia Centrală în relațiile bilaterale cu noi. Activitatea noastră acolo a fost din ce în ce mai prezentă și am să vă dau doar câteva progrese, exemplu câteva, câteva progrese recente. A fost numit de curând un ambasador, un reprezentant al Statelor Unite în zonă care are un rol esențial în cooperarea cu organisme internaționale, precum Națiunile Unite sau Banca Mondială. Dar reprezintă de asemenea și interesele țărilor care sunt implicate în zonă, de exemplu Statele Unite, China și altele. În ceea ce privește Aspectele menționate astăzi, educație, resurse de apă, mediu, sunt aspecte pe care le luăm și noi foarte mult în calcul și am încercat să implicăm experți din platforme și proiecte existente în activitatea din zonă. Un exemplu ar fi prima reuniune ministerială între Uniunea Europeană și Asia Centrală de la Riga pe 24 iunie, unde s-au discutat teme legate de educație, de exemplu conferința la nivel înalt Uniunea Europeană-Asia Centrală din octombrie, unde am discutat despre impactul asupra mediului și resursele de apă. Un alt aspect, de exemplu, care ne interesează foarte mult este combaterea corupției, integrarea regională, și altele. De asemenea, acordăm prioritate stabilizării situației din zonă. Avem un dialog la nivel înalt cu toate țările din Asia Centrală. Și în 2016 vom continua să avem reuniuni pe această temă. Există și inițiative legate de statul de drept care de asemenea sunt extrem de eficiente. Așadar, vom avea în vedere și pe viitor, în activitatea noastră de colaborare cu partenerii din zonă și cu țările din Asia Centrală, toate aceste aspecte. Mulțumesc! Thank you, uh, Madam Chair. Domnul Hester, DG DEFCO. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să subliniez în primul rând că principiul diferențierii este foarte important în compararea noastră cu Asia Centrală. Pentru Kazakhstan nu mai avem ajutor bilateral pentru această stată, nu poate beneficia decât de pe urma unor uh, programe tematice sau regionale, iar pentru Turkmenistan alocare de 37 de milioane de euro care ar trebui să se termine treptat în 2018, uh, pentru că deja este un stat cu venituri mai ridicate, concentrarea este pe formare vocațională. De fapt, în mai multe state ne concentrăm pe acest domeniu pentru că astfel tinerii pot să găsească de muncă și să iasă din sărăcie și din situația lipsei uh, șanselor economice. De asemenea, Trebuie înțeles faptul că există programe bilaterale cu aceste stare, s-a menționat deja ce facem în aceste uh, state și avem programe regionale. Um, care se concentrează pe anumite domenii, cum ar fi mediu, statul de drept și așa mai departe. Trebuie astfel văzute ca fiind complementare. Trebuie să ne gândim de asemenea la resursele limitate de care dispunem. Avem un total de un pic peste un miliard uh, de euro, deja o creștere mare cu 56% față de nivelul trecut, dar tot e un efort limitat. Nu putem să facem totul în statele acestea, iar înțelegerea noastră, filozofia noastră este să colaborăm cu acestea și ele să-și asume răspunderea. Bun, dar este complicat, am încercat să jucăm cu societatea civilă, dar um, un, deși guvernele n-au fost foarte încântate și, de asemenea, mai acționăm acolo unde vedem că se fac eforturi de reformare. S-a mai menționat faptul că există probleme uh, în sectorul sănătății, tuberculoza și alte boli de care suferă oamenii din Asia Centrală. Lângă am menționat și programul Boncar, în care lucrăm cu dependenții de droguri. De asemenea, în Kyrgyzstan, de exemplu, avem o abordare pe întreg domeniul sănătății, pentru că sunt anumite probleme grave, încercăm să avem o abordare a tot cuprinzătoare astfel încât să sprijinim sectorul în ansamblu. Aceasta este abordarea noastră acolo. Încercăm să vedem o îmbunătățire la nivelul întregului uh, sistem. Clar, nu va fi ușor, va dura ceva și Parlamentul trebuie să ne însoțească în abordarea noastră, trebuie să vadă ce facem, dar e clar că schimbările în acest sistem apar cu greu, se realizează cu greu încercăm să sporim dialogul strategic cu aceste state și efectul de levier al reformelor în sectoare cum ar fi sănătatea sau educația. Mai mulți parlamentari au menționat problema muncii forțate și a muncii în rândul copiilor, mai multe state, în special Uzbekistan. Da, problema Uh, muncii în rândul copiilor s-a mai diminuat, în schimb munca forțată continuă să rămână o problemă. Încercăm să facem uh, acum un program de monitorizare a acestor tipuri de muncă în Afganistan. Deja și Națiunile Unite au astfel de progrese în acest sens. Noi alocăm 5 uh, milioane de euro și Organizația Internațională a Muncii se va ocupa de punerea în aplicare. Deci încercăm să găsim modalități de îmbunătățire a situației în acest sector. Cred că atât am de spus. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru că ați lămurit aceste lucruri pentru colegii noștri. Dăm acum din nou cuvântul raportorului. Vreau să vă spun înainte că acum uh, sunt disponibile traducere în toate limbile, deci ar trebui să vă găsiți limba respectivă. Mulțumesc, mă bucur foarte mult să aflu că sunt deja disponibile traducerile. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au venit cu sugestii foarte interesante, foarte valoroase. Um, amendamentele sunt binevenite. Știți că e un aviz și nu am foarte mult spațiu, trebuie să mă limitez într-un spațiu destul de mic. Uh, aș fi încercat eu să fac mai mult, dar nu cred că s-ar fi um, acceptat prea mult. Acum vreau să vă spun că încă cred că Rusia are o însemnătate deosebită. Colegii poate au neglijat acest lucru. Acum, având în vedere interesele strategice și economice și politice ale Rusiei în această regiune, ă, intervenția noastră acolo va fi problematică la Moscova. Deci trebuie să ă, colaborăm cu Moscova. Cu cât o facem mai mult, cu atât mai bine. Pentru că sunt interese rusești acolo și uh, Trebuie să ținem cont de acest lucru în toate proiectele pe care le lansăm. Apoi, mai mulți au menționat corupția. Să spun un lucru, corupția în această regiune a lumii este um, foarte strâns legată de structura familiei extinse. Nu trebuie să ignorăm acest lucru, deși ne poate nouă străină sau ni se pare ciudată, dar aceasta este realitatea socială de acolo. De asemenea, trebuie să spunem că în ceea ce privește resursele, Kazakhstanul este afectat, poate uh, și Uzbekistanul într-o mai mică măsură. Există oarecare schimbare, dar nu foarte mult. Există niște bani, dar nu se folosesc mai mult decât uh, pentru corupție și pentru susținerea puterii elitelor. Greu, sunt, uh, greu se pot face schimbări. Nu imposibil, dar greu. Apoi, în ceea ce privește extremismul islamic, cred că ați spus lucruri corecte. Cumva acest lucru este declanșat de resentimentele legate de perioada conducerii sovietice și fundamentalismul islamic este utilizat ca instrument pentru a aduce schimbări uh, politice și cumva sunt uh, și efectele contagiere din țări cum ar fi Afganistan sau Pakistan. Vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru um, amendamente. Cred că uh, într-adevăr, sectorul sănătății, sectorul medical este foarte important și cu drag vă um, accept amendamentele. Sin sincer, nu prea știam uh, despre malarie, de exemplu, știam foarte puțin despre tuberculoză. Acum, referitor la ce a spus domnul Luche, cred că esențial este că cumva contractele, politica comercială s-a întors împotriva acestor state. Înainte de criza petrolului, statele acestea se scurgau destul de, destul de bine, dar mai ales având în vedere încetenirea creșterii în uh, China, tendința a fost foarte negativă. S-a întors cumva împotriva acestei regiuni. La capitolul promovarea IMM-urilor trebuie să ținem cont de structurile politice. IMM-urile sunt autonome și deci au implicații politice pe care poate că noi nu le considerăm ca fiind relevante. Apoi, uh, foarte interesant a fost și contribuția Comisiei în ceea ce privește principiul diferențierii. Până la urmă, trebuie să ne gândim uh, Uh, iar uh, conflictele intraregionale cred că pot fi gestionate la nivel regional. Mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare amendamentele care sigur vor fi interesante. Mulțumim foarte mult. Termenul de depunere a amendamentului este ora 11 mâine și data viitoare vom vota. Trecem acum la ultimul punct uh, de pe ordinea de zi a dimineții. Se referă la revizuirea la, mij- la mijlocul perioadei a strategiei pentru uh, biodiversitate, care include și aspectele de dezvoltare. Raportorul nostru este domnul Sebastian. Bună ziua! Mulțumesc foarte mult! Aș dori, în primul rând, să vă spun că este primul aviz uh, pentru care sunt raportor, pentru că e prima mea legislatură, deci Um, rog colegii să colaboreze cu mine și să fie poate și un pic indulgenți cu mine. Acum, uh, am avut niște obiective foarte clare când am redactat acest aviz. În primul rând, trebuie să ne gândim la faptul că biodiversitatea este vitală pentru mulți oameni din întreaga lume, pentru multe popoare, vorbim de popoarele indigene, dar nu doar despre acestea, în special uh, masele și uh, oamenii din mediul rural, din statele mai sărace, statele în dezvoltare din sud, trebuie să evităm ca biodiversitatea să nu ducă, uh, să, să, trebuie să ne gândim la faptul că biodiversitatea ajută la evitarea um, sărăciei, se evită um, migrația din zonele rurale către marile orașe și um, evită crearea acelor zone de sărăcie. Apoi, trebuie să ne gândim încă la un, încă un lucru. Uniunea Europeană are o răspundere directă în reducerea, în rezolvarea problemei reducerii biodiversității. Trebuie să se um, modifice practicile de consum din Uniunea Europeană, pentru că acestea duc la distrugerea bogăției de diversitate, biodiversitate. Apoi trebuie să ne gândim uh, la faptul că uh, există problema biocombustibililor, biomasei, um, care duc la um, distrugerea unor spații mari uh, care sunt diverse din punct de vedere natural pentru a se crea macroproiecte industriale, produsul până la urmă este exportat, nu este în avantajul uh, populațiilor locale și noi europenii suntem în mare parte răspunzători um, nu neapărat în termen de consum, ci pentru că companiile acestea care exportă resursele sunt europene. Lucru care a dus la Apoi, creșterea animalelor este foarte dăunătoare. Duce la distrugerea unor zone importante. De asemenea, există amenințări la biodiversitate din zonele sărace. Trebuie de asemenea să ne gândim la controlul utilizării semințelor. O activitate tradițională a agricultorilor din aceste zone care um, fac schimburi de semințe și le îmbunătățesc. De asemenea, cerem să se evalueze, evalueze impactul în aceste zone a dereglementării comerțului la nivel global din ultima vreme. Știm că aceste avize trebuie să fie foarte succinte, dar considerăm că subiectul este foarte important, așa că noi o să încercăm să venim cu câteva amendamente pentru a completa textul, pentru a-l desăvârși pe pozițiile pe care le-am menționat. Trebuie așadar să se elimine sprijinul pentru așa, numitul, uh, așa numita dezvoltare care duce la probleme de mediu, de biodiversitate, pentru că, de fapt, nu e vorba de o adevărată dezvoltare, nu e vorba de un adevărat sprijin pentru dezvoltare. Și trebuie să încercăm să diminuăm amprenta pe care o lasă pierderea biodiversității asupra Uh, schimbărilor climatice și aici trebuie să se modifice politica energetică în acest sens. Trebuie spus că Uniunea Europeană, în uh, încercarea sa de a-și uh, îndeplini obiectivele de îmbunătățire a producției energetice și de reducere a poluării și așa mai departe, până la urmă nu face decât să transfere problemele sale către state terțe și efectul global până la urmă nu este cel dorit. Poate că nouă ne ies cifrele bine aici, însă ce facem până la urmă este să exportăm problemele către state terțe. Deci e nevoie să existe o modificare a politicii de colaborare și dezvoltare cu aceste state. Cam acestea ar fi liniile mari. Cred că este un subiect foarte interesant și cumva neglijat, deși are o importanță mare, pentru că afectează milioane de oameni care depind de menținerea biodiversității, pentru că um, deja mediul în care trăiesc este destul de fragil și de îndată ce echilibrul uh, nu mai există, apar alte probleme legate de emigrare în masă și de alte fenomene cu care ne confruntăm în prezent. Așadar, uh, contribuțiile dumneavoastră sunt binevenite, sunt uh, deschis să lucrez cu colegii care vor să depună amendamente și odată ce o să desăvârșim acest um, aviz o să îl transmitem uh, mai departe, să ajungă unde trebuie. Bun, poate că este primul noastră aviz, dar cu siguranță v-ați descurcat, bine ați identificat elementele cheie. Vroiam uh, să spun și eu câteva cuvinte în a cu, înainte de a da cuvântul altor colegi, uh, dar o să fac asta întâi, o să dau cuvântul. Domnul Guerrero, întâi. Mulțumesc. Voiam așadar să-i urez cumva bun venit în rândul raportorilor colegului Sebastia și um, cred că noi am avut un trecut comun, să zicem, în Spania, avem un parcurs asemănător și cu toții cred că trebuie să fim indulgenți față de cei care uh, redactează, redactează semnarea redactarea primului raport. Am uh, așadar această, să zicem, apropiere, această abordare prietenoasă față de raportor, dar pe lângă aceasta trebuie să spun că, într-adevăr, sunt de acord și cu conținutul. Biodiversitatea este un subiect care afectează întreaga lume și, în plus, afectează mai mult uh, categoriile și zonele mai vulnerabile, expuse um, riscului, um, de exemplu, riscului um, presupus de schimbările climatice, de politicile energetice, economice. Aș dori ca această comisie să știe că noi, uh, membrii săi, suntem um, foarte preocupați de coerența politicii de dezvoltare. Deci știm că aceasta trebuie să fie coerentă um, cu cea comercială, cu cea de protecție a mediului, cu cea care se concentrează pe sectoarele mai vulnerabile Și, bun, poate că nu suntem de acord cu fiecare punct și fiecare accent în parte, dar suntem de acord că acest subiect trebuie să primească atenția pe care o merită, având în vedere evoluțiile societății actuale și mai ales având în vedere poziții pe care le dezbatem aici. Mulțumesc foarte mult, domnul Varina. O să vorbesc în finlandeză hyvä linda puheenjohtaja me perehdymme tietysti tähän lausuntoluonnokseen huolellisesti. haluan jo kuitenkin tässä vaiheessa ottaa. Mulțumesc. Am analizat acest proiect de raport cu atenție și aș dori să mă refer la o problemă referitor la criteriile durabile în ceea ce privește biomasa. Cred că ar trebui să ne concentrăm în acest raport asupra modului în care îmbunătățim durabilitatea uh, în țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește uh, pădurile și silvicultura. În țara noastră avem, un, avem criterii durabile în uh, domeniul silviculturii, dar în zona europeană acest lucru nu este uh, neapărat valabil. Noi nu ne-am dorit să avem o um, politică silvică comună în Uniunea Europeană. Bineînțeles, este nevoie de oarecare coeziune, dar nu de o politică comună. Mi-aș dori să se elimine acest uh, aspect din uh, acest raport. Aș vrea să ne concentrăm asupra politicii de dezvoltare uh, pentru a promova biodiversitatea și creșterea durabilă. Parlamentul uh, cred că își va adopta uh, poziția pe acest subiect mai târziu și, bineînțeles, vom veni și noi cu amendamente pe acest subiect. Thank you. I just want to say that I Mulțumesc. Sunt foarte de acord cu punctele 4 și 5 referitoare la nevoia de a avea criterii de, de durabilitate pentru biomasă și biocarburanți. Am lucrat la asta în Comisia Envi în ultimul mandat. A fost foarte dificil. Ieri am discutat uh, foarte mult despre coerența politicilor pentru dezvoltare. Și este adevărat că uneori poate chiar parțial intenționat, neglijăm în ceea ce privește biocarboranții și biomasa, uh, am, uh, am provocat probleme, nu intenționat, mă scuzați, ci uh, având intenții bune, dar trebuie să fim foarte prudenți avem comisia prezentă și putem să îi întrebăm ce se întâmplă cu criteriile de durabilitate pentru biomasă și biocarburanți. Văd că nimeni, nu mai dorește nimeni să intervină, deci îi dau cuvântul doamnei Reichehauser din, de la DG Mediu. Poate ne poate răspunde la câteva dintre aceste chestiuni. Mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru propunerile făcute, pentru atenția acordată uh, um, revizuire la mijlocul perioadei strategie, a strategiei pentru biodiversitate și um, accentul uh, pus asupra protejării biodiversității și a um, persoanelor celor mai vulnerabile. În ceea ce privește criteriile de durabilitate în domeniul silvic, uh, trebuie să-i răspund raportorului mai uh, târziu, pentru că în momentul de față nu eu mă ocup de acest uh, subiect Nu mă ocup eu de domeniul uh, silvic și de uh, biocarburanți. Uh, vă, cu, cu plăcere vă voi răspunde în scris, dar acum nu pot să vă dau mai multe detalii. Da, președinte, da, probabil că lucrați mai mult referitor la CITES și așa mai departe. Bun. Domnul Jacques de Dixmude de la DGDEFCO. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu uh, primesc, uh, am o, am o părere foarte bună despre acest uh, raport privind evaluarea strategiei biodiversității. În ceea ce privește gestiunea pădurilor, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că alegerea strategică a Comisiei de aproximativ 10 ani a fost uh, să ne, ne concentrăm asupra guvernanței în acest domeniu prin acțiunea FLECT. Nu este un sinonim uh, perfect al uh, durabilității, dar este o cale de abordare. Lucrăm în parteneriat cu țările care doresc să participe, țări în curs de dezvoltare. Astfel, încât să încercăm să curățăm, să spun așa, acest domeniu al exploatării forestiere, să asigurăm uh, filiere uh, durabile și um, de cele mai multe ori legile există și conțin criterii și obligații de durabilitate și sustenabilitate. Deci în acest mod indirect, Comisia a încercat să, să urmărească acest obiectiv. În sens general, sunt de acord cu preocupările Parlamentului în uh, domeniul uh, gestiunii durabile. Sebastia, do you wish to... Mulțumesc. Domnule Sebastia, doriți să mai spuneți ceva? Gracias por todas las... Mulțumesc pentru toate sugestiile făcute. Cred că suntem de acord asupra subiectului principal pe care l-a menționat și colegul Gheror Salom, și anume vulnerabilitatea persoanelor din zone afectate și care au de suferit de pe urma faptului că biodiversitatea este fragilă. Mă voi referi acum la ce au spus colegii cu privire la menționarea directă, concretă, a biomasei. Cred că trebuie să fim sinceri și curajoși să spunem că sprijinul pentru consumul de biomasă uneori uh, duce la practici care distrug biodiversitatea, dar cred că putem ajunge la un acord și putem să menționăm uh, altfel, să modificăm mențiunea la normele europene pentru ca această problemă să nu mai există, așadar sper să ajungem la un consens, însă cred că trebuie să menționăm aceste probleme legate de utilizarea biomasei și al biocombustibilor care reprezintă unele dintre cauzele distrugerii biodiversității. Altfel, aștept cu mare interes toate contribuțiile și vom face toate eforturile pentru a avea un um, aviz bine închegat. Termenul pentru amendamente este mâine la ora 10. Deci mâine la ora 10. Cu aceasta încheiem uh, ordinea de zi pe această dimineață. Votăm la ora 3 și uh, raportul domnului Guerrero Salom va fi ultimul uh, punct la vot în această după amiază. Succes la negocieri, domnule Guerrero Salom.